Echirie Pragaras. Doamna președinte. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε, αρχίζει η συνεδρίαση. Καλή σας... Mulțumesc. Bună dimineața tuturor. Iată, reluăm ședința plenară. Primul punct la ordinea de zi e raportul doamnei Alin McCarthy referitor la aplicarea în statele membre a directivei privind medierea și impactul acestea asupra activității de mediere și adoptarea de către instanțele de justiție. Începem discuția dându-i cuvântul raportarei. Doamna Măcati, vă rog, aveți cuvântul pentru 4 minute, vă rog. Uh, thank you. Well... Mulțumesc. Am înțeles că aveam la dispoziție 6 minute, dacă pot să mă descurc și cu 4. În primul rând vreau să mulțumesc colegilor de la comisie,